Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Vă rog să luați loc. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? V-aș ruga să luați loc, doamnelor și domnilor. Înainte de voturi, domnul Weber a solicitat o scurtă intervenție. Domnule Weber you. Thank Îmi cer scuze, domnul Deva. First in raising... Mulțumesc. Înainte de a mă la acest punct, vreau să vă felicit încă o dată de victoria de luna trecută după o campanie în care am ajuns să vă respect foarte mult. Din cauza acestui respect, vreau să ridic acest aspect de respectare a regulamentului Parlamentului în ce privește regula 20.3 din regulile procedurale și de a asigura că președintele Parlamentului nostru întotdeauna rămâne imparțial. Articolul în cauză precizează că președintele poate să ia cuvântul într-o dezbatere doar pentru a rezuma sau pentru a le cere vorbitorilor să respecte ordinea. Dacă dorește să se implice, nu trebuie să prezideze decât după ce s-a încheiat dezbaterea. Indiferent de ce s-a spus ieri domnului Farage, unele dintre elemente cu care nu se neapărat de acord. Aș vrea o asigurare pe mai departe că veți respecta în continuare articolul 20.3 pe viitor și veți fi președintele nostru al tuturor, al fiecărui membru, indiferent de grup sau de naționalitate. Vielen Dank. Wir beginnen nun mit den Mulțumesc. Trecem la vot. Primul raport al domnului Zarius Volski. Un singur vot. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la raportul Watson. Cine este pentru raportul Watson? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Regner. Aici este nevoie de uh, majoritate calificată de 376 de voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Ehrenhauser. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog, domnule Spironi. Presidente, eu volevo chiedere una verificare. Domnule președinte, voiam să vă rog să verificați electronic votul Regner. Pentru că Pentru că este nevoie de majoritate calificată, nu-i așa? Domnule Speroni, în primul rând votul s-a încheiat, în al doilea rând puteți fi sigur că au fost mai multe voturi decât majoritatea calificată. Am putut vedea foarte bine acest lucru. Raportul Ehrenhauser, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la raportul Lene. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la rezoluția cu privire la lista de mențiuni nutriționale. Aici este nevoie de, de vot nominal, însă doamna Zomăr dorește să mai intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă explic pe scurt, pentru că există oarecare confuzie cu privire la acest vot. Cum uh, se votează dacă Eh, suntem împotriva eh, confuzării consumatorului, atunci trebuie dat curs recomandării Comisiei Envi iar recomandarea Comisiei ENVI este această rezoluție, așadar cine este împotriva inducerii în eroare a consumatorului pe ambalajele alimentare trebuie să voteze da. Asta doar ca explicație pentru că au cursat uh, informații foarte uh, contradictorii din partea lobby-ului. Președintele, așadar, cine este împotriva inducerii în eroare votează cu da. Deschid votul. Vote plus, plus. Vote, vote plus, please, vote plus. Close. Ich schließe die Abstimmung. Sankis votul. Der, die Entschließung ist angenommen. Rezoluția a fost adoptată cu 393 de voturi pentru, așadar este întrunită majoritatea calificată. Trecem acum la votul asupra Doamnelor și domnilor, vă rog uh, puțină atenție, pentru că avem un vot important, poate vă interesează. Trecem acum la votul cu privire la concluziile reuniunii informale a Consiliului European din 30 ianuarie se supune la vot textul integral, mai întâi al rezoluției grupului GUE. Cine este în favoarea acestui text? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum textul rezoluției comune al grupului socialiștilor și democraților, al liberal-democraților, al verzilor, și a Alianței Europei Libere. Cine este pentru? Votul este deschis, vot nominal. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 443 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem acum la propunerea de rezoluție cu privire la Iran și programul său nuclear. Este vorba, în primul rând, de rezoluția comună a unui număr de cinci grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. Și este respins. Îmi cer scuze, de aici am văzut altceva. Așadar, amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 3, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 4 și aici a fost solicitat vot nominal, votul e deschis. A votat toată lumea. Atunci vă rog uh, să vă grăbiți. S-a închis votul. Amendamentul se adoptă. Votăm acum textul original al aliniatului 6 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La partea a doua a textului original există un amendament oral pe care dorește să-l prezinte domnul Preda. Vă rog

trebuie să fim foarte fermi i să nu diluăm mesajul nostru. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestui amendament oral? Nu e cazul. Atunci votăm cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă rog. Atunci deschid uh, votul. Vot electronic. S-a deschis votul așadar. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Se închide votul. Amendamentul a fost adoptat. Trecem acum la amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Amendamentul se adoptă. Putem continua cu numărul 6, vot nominal, s-a deschis votul. Domnul Caras nu poate vota, de aceea rog un tehnician să îl ajute. S-a închis votul și amendamentul este respins. Trecem acum la votul final pe textul, pe întreg textul, în această formă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte propuneri de rezoluție a celorlalte grupuri politice devin astfel caduce. Trecem acum, doamnelor și domnilor, la votul cu a domnului raportor Axiela cu privire la dimensiunea europeană a sportului. Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că pentru toate amendamentele este prevăzut uh, vot nominal. Este vorba de dimensiunea sportului și va trebui să votăm electronic. Aliniatul 1, uh, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 7, vot nominal. Se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 10 se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să vă întreb dacă nu putem vota celelalte amendamente în bloc? A existat doar la cifrele 29 și 100 și șase. a existat o solicitare de vot pe părți și atunci le vom vota pe acestea cu uh, vot separat, iar celelalte le vom vota în bloc. Așadar,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 Acum, toate celelalte cifre pe care nu le voi uh, supune la vot uh, individual. Da, vă rog, intervenția din sală. Mulțumesc. Eu vă rog să respectăm peste tot procedura de vot prin apel nominal la toate amendamentele. Das ist interessant. Ja? Über die Reihenfolge. Über die Abstimmung der Reihenfolge der Abst über die Vor În ceea ce privește procedura ordinii uh, în care spunem la vot, uh, decide președintele. Și așa am decis acum, votăm în bloc. Zustimmung. Ich bitte um Zustimmung. Vă rog să fiți de acord. Așadar, votăm celelalte cifre. S-a deschis votul. Vot în bloc. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum întregul text. Cine este pentru? Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Iturgais Angulo. Deschid votul la amendamentele 2 până la 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la aliniatul 4, text original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La a doua parte, vot nominal, se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Punct de procedură, vă rog. Sorry. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În acest Parlament, atunci când uh, e nevoie de voturi cu apel nominal de toate părțile, de toate partidele și grupurile, avem tendința să respectăm. Uh, cu toate acestea, sunteți președinte nou în acest Parlament, dar în ciuda acestui fapt, să decideți arbitrar să um, aplicăm un vot în bloc mi se pare revoltător. S-ar putea să Fiți acolo, domnule președinte, cu o listă de vot de la PPE și de la Socialist, dar există și alte grupuri în acest Parlament care doresc să voteze oarecum diferit. Iată de ce. Iată de ce. Aș dori să închei. Aș dori să închei spunând că dacă eu am o listă de vot din partea grupului meu și noi am solicitat în procedura obișnuită, în mod corect și la momentul adecvat, voturi cu apel nominal care se întâmplă să fie separate și dacă nu suntem de acord să fie votate în bloc, ca și cu alți colegi de alte grupuri, atunci aceasta ar trebui să fie procedura și cred că ați făcut o eroare și sper că acest Parlament va proceda în mod adecvat și democratic uh, pe viitor. Vă rog să nu strigați la mine, domnule președinte. Mulțumesc, am înțeles. Mulțumesc a fost solicitat vot nominal, care a fost și efectuat. Am avut așadar vot nominal. Majoritatea Camerei a dorit vot în bloc, solicitare care i-am dat curs. Continuăm cu voturile la raportul Iturgais Angulo și anume aliniatul 5 împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua, cu vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la cifra 15, textul original cu vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la liniatul 16, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vă rog, deschidem votul. S-a dorit o verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 18, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 23, prima parte, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua cu vot nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la alineatul 33, textul original și aici vot separat. Nu vot nominal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 34, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua este cu vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la considerentul E cu vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, considerentul F. Cu vot nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul AQ. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În verificare s-a deschis uh, votul la a doua parte de la considerentul AQ. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la considerentul AT. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul AX, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și a doua parte este cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul asupra întregului text cu vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog. Atkins. Domnule Atkins. Uh, Domnule președinte, Vă rog să-mi dați un sfat în legătură cu procedura, vă rog frumos. Vreau să vă felicit în primul rând pentru că ați început la timp și ați încercat să vă mișcați rapid. Place să vă ascult, dar cum explicați administrației sau uh, alegătorilor mei că atunci când uh, ne-am confruntat cu o serie de vot prin apel nominal la care eu voiam să votez, uh, pentru anumite opțiuni și împotriva altora, acestea au fost uh, luate, supuse la vot în bloc și nu am mai putut să votez uh, împotriva anumitor puncte când era necesar. Cum explic eu acest lucru alegătorilor și cum explic acest lucru administrației atunci când doresc să le spun că eu voiam să votez pentru, împotrivă sau să mă abțin? Ok. Atkins, foarte bine, domnule Atkins. Președintele, trebuie ca atunci când se solicită vot nominal să supună la vot aceste voturi nominale în mod separat. Este vorba de aliniatul 5 a regulamentului de procedură la articolul 161. Nu trebuie, dar poate să întrebe plenul Camerei dacă amendamente care se completează uh, pot fi supuse la vot în bloc, ceea ce am și făcut. Este vorba de aliniatul 161, uh, punctul 6, litera 6 de aici. Președintele poate să supună la vot amendamentele care să se completează. În acest caz, procedura este prevăzută la punctul 5. Uh, am întrebat plenul Camerei dacă este de acord, așadar am corespuns regulamentului de procedură. Dacă sunteți de părere că, acest, că trebuie procedat astfel, vă rog să-mi spuneți acest lucru în conferința președinților și pe viitor vom vota fiecare amendament uh, separat. Eu credeam că cu toții avem interes să avem o activitate mai eficientă. Mulțumesc! Trecem acum la raportul Bastos. Supun la vot aliniatul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 15, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la considerentul K. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cu vot nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog. Uh, da, domnule președinte, nu funcționează consola de vot. Vă rog să-mi trimiteți un tehnician. Herr Tavares, es wird ein Techniker zu Ihnen geschickt. Domnule Tavares, vi se va trimite un tehnician. Trecem acum la votul final, cu vot nominal, la raportul Bastos. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Bastos. Mulțumesc. În acest vot sunt destul de multe de votat și e destul de obositor uh, să le votăm separat. Mă întreb dacă n-am putea să le votăm în bloc. Trecem acum la raportul Nicolai. Votăm uh, aliniatul 4, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum, alineatul 4, prima liniuță, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 4, liniuța a doua, Apoyes. Ingridite. Ich komme Trecem acum așadar la alineatul 4, a doua liniuță, a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la liniatul 4, a treia liniuță, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum alineatul 17, liniuța a patra, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 19, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, prin 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la alinatul 23, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum alinatul 30, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Noizer. Alinatul 11, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Alinatul 21, prima parte, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Vot, deschid votul încă o dată la 21, partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la liniatul 26, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul la 26, partea a doua. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la alineatul 35 pentru împotrivă se adoptă. Alineatul 37 cu vot nominal. Deschid votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Vot, supun la vot întregul text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări! Trecem acum la raportul Schmidt, raportul anual privind fiscalitatea, prima parte la cifra 2 pentru, împotrivă. A fost o, un vot anarhic, încă o dată. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis, s-a deschis votul pentru partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem acum la alineatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Se deschide votul la alineatul 8. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la liniatul 9, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte a liniatului 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 11, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 50. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun la vot întregul text pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la raportul Schwab raportul anual cu privire la politica în domeniul concurenței există o solicitare comună a unui număr de cinci grupuri politice, PPE, SND, ALDE, ECR și Verzi. Îl votăm așadar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc, votul s-a încheiat. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Έχω να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Vă rog frumos să mă ascultați, pentru că am câteva comunicări de făcut. În primul rând, autoritățile competente din Grecia m-au informat că domnul Michael Tremopoulos este înlocuit de domnul Nikos Chrysogelas, începând din 2 februarie 2012. Doresc să urez bun venit acestui nou coleg și să vă amintesc că în conformitate cu articolul 3 alineatul 2 din regulamentul Parlamentului European, Până când um, competențele sale nu au fost verificate și nu s-a uh, decis în legătură cu o eventuală contestație, domnul Nicos Crisogelos este membru al Parlamentului și al organelor sale bucurându-se pe deplin de toate drepturile, cu condiția să fie efectuat în prealabil declarația că nu exercită nicio funcție incompatibilă cu funcția de deputat în Parlamentul European. Bine ați venit, domnule Crisogelos! Vă urăm un mandat plin de reușite. Eh, Am mai primit din partea grupului PPE, din partea grupurilor verzilor, grupul ELD și GUE următoarele numiri în comisiile și delegațiile parlamentare. Comisia INTA, doamna Maria Badia Icucet, în locul domnului Emilio Menendez del Vae. La Comisia TRAN, la, la Comisia Bugete, domnul Richard Ashworth, în locul domnului Laios Bocroș. La Comisia ENVI, domnul Lajos Bokros în locul doamnei Julie Gerling. La Comisia TRAN Domnul Philip Bradburn îl înlocuiește pe domnul Richard Czarnecki. La Comisia Regii, domnul Czarnecki în locul domnului Philip Bradburn. Președinta rectifică la Comisia DEVE, nu, la Comisia de Dezvoltare Regională, mă scuzați, am uitat să spun că și noul coleg, domnul Crisogelos, va fi membru al acestei comisii. La Comisia Agri, doamna Julie Gerling îl înlocuiește pe domnul Richard Ashworth. La Comisia de Cultură, domnul Emilio Menendez del Valle o locuiește pe doamna Maria Badiai Cucet. Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, Comisia Parlamentară Mixtă UE-Islanda și Comisia Parlamentară Mixtă a Spațiului Economic European. Domnul David Campbell Bannerman îl înlocuiește pe domnul Sied Kamal. Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian. Domnul Salvatore Tatarela îl înlocuiește pe domnul Potito Salato. La delegația pentru relațiile cu Iranul, domnul Potito Salato îl înlocuiește pe domnul Salvatore Tatarela. La delegația pentru relațiile cu statele din America Centrală este numită doamna Ines Cristina Zuber delegația pentru Comisia Parlamentară Mixtă UE-Mexic. Domnul Tadeusz Cimanski nu mai este membru titular. Delegația la Comisiile de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Armenia, Uniunea, Uniunea Europeană-Azerbaidjan și Uniunea Europeană-Georgia Domnul Georgios Papastamkos îl înlocuiește pe domnul Ianis Tsukalas la Delegația pentru Relațiile cu Australia și Noua Zeelandă, domnul Ian Ioannis Tsoukalas îl înlocuiește pe domnul Georgios Papastamkos. Delegația la adunarea parlamentară paritară ACPUE, domnul Jacek Olgird Kurski, îl înlocuiește pe domnul Oreste Rossi. Și, în cele din urmă, la delegația la adunarea parlamentară euro-latinoamericană, Domnul Tadeusz Cimaschi nu mai este membru titular. Am mai primit din partea Consiliului poziția în primă lectură și motivele care au dus la adoptarea acestei măsuri și poziția Comisiei. Titlul va fi anunțat în procesul verbal al ședinței actuale. Parlamentul dispune de un termen de trei luni pentru a se pronunța asupra acestei poziții, termen care începe de mâine, 3 februarie 2012. Este vorba de poziția Consiliului privind publicarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului pentru modificarea regulamentului 1290 per 2005 și 1234 per 2007 ale Consiliului referitoare la distribuirea de uh, alimente persoanelor celor mai defavorizate din Uniunea Europeană. Trecem acum la explicațiile de vot, dragi colegi. Dau cuvântul domnului Ashley Fox. Ο κύριος Fox Ashley είναι στην αίθουσα. Domnul Ashley Fox, dacă e în sală. Προχωρώ στον επόμενο αγορητή, η κυρία